Iniziamo. Benvenuti a tutti, diamo inizio alla Commissione. Abbiamo un pomeriggio importante per cui andiamo velocemente. Bună ziua, bine ați venit. Am să vă aduc la cunoștință ce s-a discutat la reuniunea coordonatorilor. Avem adoptarea de zi, ordinii de zi. La întâlnirea coordonatorilor, am discutat de situația de criză cu care se confruntă uh, multe sectoare agricole, situație cauzată de prețurile scăzute. Și această situație, această criză se întâlnește în toate sectoarele, nu doar în sectorul laptelui. Având în vedere aceste lucruri, am hotărât să cerem comisiei o declarație prin urmare, dacă cererea noastră va fi acceptată, va exista și o dezbatere pe chestiunea gestionării acestei crize în următoarea plenară de la Strasburg, între 14 și 17 decembrie. Sunteți de acord? Dacă sunteți de acord, adoptăm și procesele verbale ale reuniunilor anterioare din 19 octombrie și din 10 noiembrie. Se consideră aprobate. De asemenea, întâlnirea de astăzi este transmisă în direct prin web streaming. Audierea comisarului desemnat, Dacian Cioloș, va avea loc în săptămâna cu 11 ianuarie 2010. Confirmarea comisarilor din part în ședința plenară este prevăzută pentru săptămâna cu 25 ianuarie. Vom încerca însă ca reuniunea noastră să aibă loc așa cum am prevăzut pe 11 ianuarie. După întâlnirea de astăzi, Organizația Europeană a Agricultorilor Biologici, BIO, și IFOAM, ne invită la o recepție în fața sălii în care are loc această întâlnire. Toată lumea este invitată. IFOAM are cel de-al doilea congres european uh, pe subiectul modificări globale, abordări organice. Dragi colegi, astăzi este 1 decembrie. Prin urmare, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, ceea ce înseamnă că se produce o mare schimbare pentru Uniunea Europeană, pentru Parlament și în special pentru Comisia noastră. Începând de astăzi, Parlamentul va avea codecizie cu Consiliul în ceea ce privește legislația din domeniul PAC, lucru care ne conferă mai multe competențe și care în același timp ne um, duce și la un număr mai mare de responsabilități. Suntem sigur, sunt sigur că toții suntem gata să ne asumăm această responsabilitate și să facem tot ce ne stă în putere, nu doar pentru sectorul agricol, ci pentru toți cetățenii europeni care doresc o politică agricolă rezonabilă, care să garanteze o siguranță a produselor alimentare, protecția mediului, dezvoltarea regiunilor rurale și, sigur, garantarea competitivității agriculturii. Prin urmare, de astăzi vom începe un nou drum important de parcurs pentru care doresc tuturor succes. Punctul 5. Politica în domeniul calității produselor agricole. Ce strategie trebuie adoptată? Raportor este domnul Giancarlo Scotta. Astăzi vom analiza amendamentele, sunt destul de multe și aș vrea să îl felicit pe domnul Scotta și pe toți raportorii din umbră care au lucrat la acest uh, document. Acest raport de inițiativă privind uh, viitorul politicii europene în sectorul produselor alimentare s-a bucurat de o foarte mare atenție. Lucru demonstrat foarte clar de numărul mare de amendamente. Evident, vrem să începem discuția imediat, însă acum aș dori să-i dau cuvântul raportorului, domnul Scotas, să ne prezinte punctul domniei sale de vedere cu privire la uh, direcția pe care trebuie să o urmeze acest raport, având în vedere amendamentele depuse de colegi. Domnule Scota, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul și pentru interesul pe care l-au demonstrat față de raportul meu. Am analizat toate amendamentele care au fost prezentate și, în calitate de raportor, aș vrea să mă refer la câteva dintre ele. Amendamentul 14 prezentat de domnul Lefol este primit um, pentru că este indispensabil ca Uniunea Europeană să apere aceste, pro, uh, să apere aceste produse în cadrul OMC. La fel și specificarea pe care au prezentat-o colegii de la amendamentul 22 privind controlul la nivelul mărcii. Însă nu sunt de acord cu amendamentul 23, fiindcă este important să subliniem că o posibilă siglă de calitate a Uniunii Europene trebuie să fie disponibilă doar pentru produsele agricole care rezultă în totalitate din producție europeană. De asemenea, accept amendamentele 33 și 34 pentru că normele de comercializare a produselor, a fructelor și legumele ar consolida schimburile comerciale. Sunt de acord cu domnul Tabagi cu privire la amendamentul 55, prin care se cere o specificare a definițiilor din materiile sau ingredientele principale din produsele alimentare, care definiție nu este clară în legislația actuală. În ceea ce privește amendamentele 65, 66 și 67, îi invit pe colegii care le-au depus să se gândească la importanța de a indica locul de proveniență agricolă și pentru produsele prelucrate. Acest lucru s-ar putea introduce în mod facultativ pentru a putea totuși să um, se sublinieze efectele. De asemenea, apreciez favorabil și consider important specificarea, specificările din amendamentele 86, 109 și 112 depuse de președintele de Castro și de alți colegi. De asemenea, apreciez favorabil amendamentul 108 al colegei Eran Garcia cu privire la importanța creșterii resurselor pentru campania de promovare, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene, pentru produsele IG, așa cum clar se spune la amendamentul 114 din partea colegei Garcia. De asemenea, în încheiere, sunt de acord cu colegii care au depus amendamentele 120-128 privind protecția IG și promovarea sistemelor de producție care protejează mediul. Le mulțumesc tuturor colegilor și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte. Foarte bine, prin urmare vom începe acum dezbaterea. Să nu uităm că adoptarea acestui raport va avea loc pe 22-23 februarie, prin urmare avem suficient timp pentru a aprofunda detaliile. Mulțumim domnului Scota încă o dată și uh, am să începem discuția prin a da cuvântul domnului Erans Garcia. A te. Sí, gracias, presidente. Eh, bueno, yo lamento no tener el número de las enmiendas así sistematizado como nos lo ha presentado mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu am amendamente atât de bine structurate ca domnul Scota, dar acum că am auzit această prezentare, mulțumesc pentru toate amendamentele care au fost menționate. Este foarte important uh, să sprijinim uh, nomenclatura propusă de Organizația Mondială a Comerțului. La fel, când vine vorba despre denumirea originii, și aceasta este foarte importantă în Uniunea Europeană. De asemenea, cred că nu este inutil să mai facem încă o dată o uh, mențiune privind uh, specificația originii. Aici nu suntem de acord cu fuziunea cu IGP-urile. În biroul nostru s-a spus că am fi împotriva unui, acest, unui astfel de demers, deci lucru care se aplică și în comisie. Vreau să vă spun însă că suntem pentru numirile facultative și rezervate, de exemplu când vine vorba despre produsele de proveniență montană. Trebuie însă să fim foarte atenți pentru că uh, această informație în sine nu există încă. Așadar, să vedem, să, trebuie să fim atenți să nu uh, intervenim într-un domeniu care nu a fost atestat încă din punct de vedere științific. În ceea ce privește certificarea și agricultura integrată și ecologică, ei bine, totul ar fi mult mai transparent dacă am uh, face ca consumatorii să obțină informații transparente. Uh, în ceea ce privește plus valoarea care poate fi adusă în Uniunea Europeană și în domeniul producției, aș dori să vă spun că aș avea nevoie de mai mult timp pentru a discuta despre faptul că denumirea originii calitative trebuie să fie foarte atent controlată. Garcia Perez, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vorbesc foarte pe scurt. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Scota pentru eforturile întreprinse este vorba despre un raport la care s-au dus atâtea și atâtea amendamente. Desigur că au existat opinii divergente, puncte de vedere divergente. Ne străduim cu toții să atingem un consens în, la toate aceste capitole. Am doar două indicații în ceea ce privește Uniunea Europeană nu pot decât să susțin faptul că produsele agricole care sunt produse exclusiv în Europa să fie tratate ca atare, dar fără a implica costuri adiționale pentru uh, fermieri și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește uh, procedura de certificare privată, trebuie să emitem niște linii directoare europene în acest domeniu uh, ca să oferim niște unități de măsură foarte clare. Totul trebuie să fie însă respectat de operator și trebuie să emitem niște concepte pentru a, ca plus valoarea agriculturii să fie păstrată. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul raportor. Grație. E, conser... Social... În ceea ce privește grupul socialiști democraților, avem patru subiecte la care am ajuns la un posibil acord între grupurile politice și majoritatea Comisiei care susțin marca de calitate europeană. A do al doilea subiect este că IGP-urile trebuie să fie păstrate, dar Domnul și DOP-urile la fel, dar domnul Scota a propus să nu schimbăm uh, sistemul actual și să avem uh, mărci uh, organice pentru produsele care sunt realizate în condiții organice, iar pentru produsele de origine montană ar fi etichetare facultativă, dar există multe probleme legate de locul în care se um, produc aceste produse și sunt multe amendamente care arată că o parte dintre colegi nu au fost informați de faptul că primele, cele mai importante patru uh, produse alimentare în uh, momentul de față trebuie să aibă obligatoriu uh, locul în care au fost produse. Problema menționată de domnul Scotta este etichetarea pentru bunurile procesate. În ceea ce privește bunurile procesate, avem o problemă și o provocare foarte mare. Ar trebui să ne gândim mai bine la etichetarea obligatorie pentru bunurile procesate, pentru că în Australia și Statele Unite și în, pe toată piața globală există un sistem de uh, etichetare în Australia și în Statele Unite referitor care se referă la și vizează aceste bunuri procesate și acest lucru reprezintă un avantaj pentru uh, statele membre dacă nu vom avea etichetarea pentru uh, bunurile procesate. În acest caz ar trebui să întrebăm comisia, să rugăm comisia să elaboreze un sistem uh, prin care să definim ingredientele principale. Domnul Goldfeller a avut un amendament și cred că ar trebui să-l susținem și să definim ce înseamnă ingredient principal. Ingredientul principal este volumul, masa, valoarea, încă nu am definit. Și aș dori să vă spun că la Comitetul Envi, la Comisia Envi, acolo unde sunt membru supleant, nu se susține uh, locul de origine pentru uh, produsele alimentare primare pentru uh, bunurile procesate. Pentru că acolo raportorul nu a fost informat deoarece este obligatoriu nu este obligatoriu încă. În ceea ce privește carbonul, aceasta e o problemă mare pentru că încă nu știm care sunt criteriile de măsurare a emisiilor de dioxid de carbon. Dar cred că pentru salvgardarea politicii uh, agricole comune este extrem de important să găsim criteriile de măsurare a emisiilor uh, de carbon și, de asemenea, a și a amprentei de carbon, pentru că și aceasta este extrem de importantă. Cred că este o problemă, este extrem de important să vedem, să arătăm contribuția uh, agriculturii europene la protejarea mediului și ar trebui să rezolvăm și această problemă. În ceea ce privește produsele uh, etichetarea opțională pentru produsele care nu conțin uh, organisme modificate genetic, aceasta ar trebui să rămână facultativă și cred că ar trebui să găsim în acest caz o soluție pentru că este extrem de important pentru politica de calitate și pentru a demonstra contribuția agriculturii la uh, protecția durabilă a mediului. Mulțumesc! Mulțumim domnului Tabaci, mulțumim și domnului raportor. Acum Stefan Efo, pentru a continua discuția. Stefan. Micro. Ce vient dire notre collègue Chaba. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul nostru Ceaba cu privire la liniile directoare pe care le apărăm în acest raport și de asemenea aș vrea să adaug câteva remarci cu privire la activitatea raportorului și anume vreau să-l felicit și vreau să comunic acestei adunări că trebuie să avem un mesaj foarte puternic pe această chestiune cu privire la dezbaterile care au loc la nivelul OMC. Cea mai gravă amenințare care poate să, să apară în ceea ce privește politicile care doresc să promoveze calitatea, legătura dintre produsele agricole și locul unde sunt cultivate, deci principala Amenințarea este prezentată de negocierile la nivelul OMC și cred că amendamentele prezentate și logica raportorului trebuie să se bucure de cel mai mare consens tocmai pentru a apăra aceste orientări în cadrul OMC și pentru a transmite un mesaj clar comisiei. Lucruri foarte, foarte importante. Mulțumim, Stefan. Acum are cuvântul vicepreședintele Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte îl felicit pentru munca depusă pe domnul Scota. Vreau să fac un singur comentariu scurt. Uh, după părerea mea, în domeniul uh, calității produselor, diferitele tipuri de indicații cu privire la calitate reprezintă numai instrumente accesorii. Obiectivul de bază, în realitate, este facilitarea unei producții de calitate, iar facilitarea desfacerii acestor produse este doar un obiectiv secundar. De aceea, cred că nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că Uh, producătorii au nevoie de sprijin financiar pentru a putea obține producții agroalimentare de înaltă calitate. Uh, sprijinul, cred, ar trebui concretizat mai ales în dezvoltarea celui de-al doilea pilon și uh, aș vrea ca această idee să fie reflectată în raport, care în prezent nu, face, nu evocă finanțarea Uniunii Europene decât în contextul politicii de informare. Mulțumesc. Bine, grazie. Mulțumim domnului Niculescu. Acum are cuvântul Torfman. Sí, grazie, președinte. Eu Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Aș vrea să subliniez două aspecte. În primul rând, trebuie să sprijinim toate, tot ceea ce ar duce la o la un caracter interprofesional al sistemului de uh, denumiri, lucru care să permită și o mai bună gestionare a pieței. Întreag, întregul lanț, întreaga filieră trebuie să hotărească împreună cum să comercializeze produsele și uh, câte produse. Lucru valabil în țările membre în care există probleme de genul celor din Italia, dar trebuie să ne asigurăm că aceste DOP-uri să nu funcționeze doar în beneficiul uh, industriilor, ci să fie și pentru beneficiul agricultorilor. Mă bucur să văd că în acest raport este menționată și posibilitatea de a uh, evidenția produse alimentare de munte, însă cred că nu este adecvat să diferențiem între produse de origine și produse biologice. Sunt, nu trebuie să confundăm lucrurile. Sunt două lucruri diferite și trebuie semnalate, etichetate în mod diferit, să nu confundăm lucrurile. Un produs obținut într o zonă specifică cu o metodă specifică nu trebuie să fie neapărat biologic. Deci trebuie să fim foarte atenți să nu confundăm lucrurile. Grazie. Dorfman, la parola José Bové. Mulțumim, Dorfman, și acum José Borel are cuvântul. Oui, moi je voudrais aussi remercier. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea sa, fiindcă, după părerea mea, a realizat o muncă de sinteză foarte utilă și vreau să adaug câteva aspecte care nu au fost menționate aici, și anume nevoia unei clarități și a unei transparențe în ceea ce privește originea materiilor prime care stau la baza unui produs cu denumire de origine controlată sau aceste IGP-uri. Ce mi se pare important este că dacă dorim să avem un proiect coerent în ceea ce privește um, siglele de calitate, trebuie să existe o gestionare a comercializării produselor și să existe o coerență între volumele comercializate și capacitatea pieței, lucru care va permite producătorilor să aducă o plusvaloare cu aceste sigle de calitate. De asemenea, cred că este important să insistăm în ceea ce privește gestionarea siglei de calitate prin acordarea de sprijin organismelor de gestionare la nivel teritorial, fiindcă este important ca siglele de calitate să fie puse în aplicare de organizații locale, regionale și de aceea aceste instrumente trebuie să poată fi utilizate corect. Este un lucru foarte important și trebuie să existe și un sprijin financiar la nivel european pentru a sprijini gestionarea acestor instrumente, cum am spus, la nivel local, regional, de unde vin aceste denumiri. Am vrut să subliniez aceste trei aspecte și poate pentru a încheia să insist asupra nevoii de a permite ca instrumentele și funcționarea acestor instrumente să ducă la produse care să faciliteze protecția mediului și uh, o biodiversitate cultivată, o biodiversitate promovată, subliniez acest termen, și în al doilea rând este important să păstrăm legătura cu uh, fermele de uh, mică și medie dimensiune care sunt esențiale. Siglele de calitate care sunt recunoscute și credibile au legătură cu acest gen de teritorii, cu ferme de aceste dimensiuni este important să subliniem și necesitatea creării de noi locuri de muncă și că se pot crea multe noi locuri de muncă, direct sau indirect, prin aceste sigle de calitate și aceste sigle de calitate au o importanță capitală și strategică în zone defavorizate pentru a permite revigorarea micilor ferme. Mulțumesc, Jose Bove, și acum Michel Dantar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea făcută. Am observat că a luat în considerare amendamentul pe care l-am depus noi și care se referă la integrarea gestionării volumului în ceea ce privește gestionarea denumirilor cu privire la observațiile făcute aici. Cred că ar trebui să mergem și mai departe și să asigurăm prezervarea identității produsului de-a lungul întregului lanț comercial. De asemenea, important mi se pare ca structurile care uh, au aceste denumiri sau indicații geografice să monitorizeze toate aspectele legate de ambalare și așa mai departe, pe întreg lanțul comercial, fiindcă valoarea ajutată poate să fie mm, deturnată aici spre profitul uh, industriei și nu al producătorilor. Și cum s-a subliniat aici, ce vrem noi să urmărim este ca acest uh, denumiri de origini și indicații geografice uh, trebuie să permită acordarea de beneficii agricultorilor și nu altor uh, entități care nu au nicio legătură cu producția propriu-zisă sau cu teritoriul respectiv. Mulțumesc, într-adevăr, o discuție foarte importantă. Subiectul este unul foarte important. Am să dau cuvântul în primul rând reprezentanților comisiei. Vincent Cordonie, aveți cuvântul. Și apoi Domnul raportor Scota. Euh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc încă o dată raportorilor și tuturor celor care au contribuit prin amendamentele depuse la acest subiect. Comisia, evident, este mulțumită de numărul mare de amendamente care au fost depuse pentru acest raport, fiindcă astfel vedem că există un mare interes în rândul deputaților pentru acest subiect. Dacă îmi dați voie, câteva remarci. În primul rând, în ceea ce privește această siglă de calitate dacă este vorba de o siglă care indică proveniența produsului ca fiind Uniunea Europeană, acesta este un subiect care va fi studiat de către comisie și este uh, foarte clar stipulat acest lucru în comunicat dacă este vorba însă despre o siglă care indică o anumită calitate legată de Uniunea Europeană, dar care să acopere toate produsele Uniunii Europene, nu este posibil. Nu putem să ne angajăm, cel puțin conform specialiștilor noștri, să interzicem producătorilor care vin din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar care respectă standardele stricte de uh, producție, deci să punem interdicții asupra acestora. În ceea ce privește locul de proveniență agricolă și indicarea acestui loc de proveniență agricolă, poate n-am înțeles eu corect, însă mi s-a părut că s-a spus aici că este obligatoriu ca toate produsele primare, deci materiile prime, să aibă acest loc indicat. În orice caz, dacă așa s-a spus, nu este adevărat. Există o serie de produse în prezent pentru care nu este cerut acest lucru. De exemplu, carnea de porc. și considerăm că ar fi o idee bună să studiem acest subiect în detaliu. Apoi, remarca referitoare la Organizația Mondială a Comerțului, mai ales în ceea ce privește indicațiile geografice. Acest lucru, evident, face parte din prioritățile Comisiei în cadrul negocierilor care se poartă la nivelul OMC. în cadrul rundei Doha. Și este deci evident că Comisia dorește să se recunoască aceste sisteme de calitate de către partenerii săi comercial. Și poate încă două aspecte referitoare la produsele agricole de munte. Suntem încântați de faptul că deputații au ales să sprijine această idee care să permită o mai bună identificare a produselor de munte. Va exista sigur o analiză, un studiu al impactului pentru a vedea dacă este o idee relevantă sau nu. Și în încheiere, în ceea ce privește gestionarea volumului de produse, Comisia, sau mai degrabă Consiliul, a cerut Comisiei, în cadrul bilanțului de sănătate, să elaboreze un raport cu privire la produsele lactate și denumirile de origine, tocmai în vederea acestor cote de lapte. Uh, raport care va fi prezentat până în 2012, dacă nu mă înșel. Deci am vrut să vedem care va fi impactul controlului producției asupra acestor produse de origine. Este clar că, în principiu, Comisia nu este favorabilă acestui gen de practică în cadrul indicațiilor geografice. Nu acesta este spiritul pe care dorește să-l imprime Comisia și se opune la limitarea numărului de, numărului de producători care să poată beneficia de indicații geografice atâta timp cât aceștia respectă caietele de sarcini. Domnule președinte, Comisia încă o dată este foarte mulțumită de faptul că poate avea acest dialog cu Comisia dumneavoastră, mai ales având în vedere că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare astăzi și va trebui să lucrăm împreună. Mulțumesc, domnule președinte. Siamo molto consapevoli. Suntem foarte conștienți de acest lucru și l-am menționat încă de la început. Mulțumim Comisiei și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Scota, reamintind duvă tuturor că trebuie să votăm amendamentele și să adoptăm această rezoluție pe 22-23 februarie 2010. Deci avem suficient timp pentru analiză. Giancarlo Scotta. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Cu sprijinul și contribuția dumneavoastră am reușit să realizăm acest raport. Și aș dori să închei cu un gând care mie îmi place foarte mult. Aș dori ca producătorii activi în domeniul cultivării sau prelucrării produselor să fie, deci acești producători aș dori să fie premiați de către consumator prin alegerea făcută. Până la urmă, acesta este uh, esența acestui raport, fiindcă dacă cineva lucrează, transpiră și nu câștigă de pe urma produselor sale, știm că prețurile sunt într-o cădere puternică în prezent. Uh, dar dacă va exista și sperăm să există o creștere a acestor prețuri, am dori ca acești producători să fie recompensați de producători prin alegerea făcută. Dar acest lucru să se întâmple din, să vină din partea consumatorilor, nu din altă parte. Foarte bine, mulțumim domnului Scota și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 6 raport referitor la Cartea Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biodegradabile în Uniunea Europeană. Cartea Verde a Comisiei Europene privind gestionarea deșeurilor organice urmărește pregătirea unei dezbateri privind posibila nevoie pentru o nouă discuție și pentru a îmbunătăți gestionarea acestor deșeuri, în special a deșeurilor vegetale care provin din parcuri, grădini și deșeuri de bucătărie. Raportor este domnul Salvatore Carona. Cu mare plăcere am să-i dau cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Grazie, președinte. Eu cred că la Comisiune Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că prin intermediul cărții vers, Comisia a promovat o dezbatere, o analiză asupra nevoii de a avea o acțiune comunitară comună în ceea ce privește gestionarea deșeurilor organice biodegradabile. De fapt, este clar acum pentru toată lumea că există o producție din ce în ce, o generare din ce în ce mai mare de deșeuri și există o mare risipă de materiale și energie, lucruri care au un impact negativ asupra sănătății și asupra calității vieții în general. Prin urmare, este vorba de a face eforturi pentru ca aceste efecte negative asupra mediului și persoanelor să fie reduse. Și Uniunea Europeană trebuie să își propună să devină din ce în ce mai mult o societate axată pe reciclare pentru a putea utiliza în mod mai eficient propriile sale resurse. În acest context, sectorul deșeurilor vegetale biodegradabile permite mari posibilități de intervenție și îmbunătățire. În ceea ce privește gestionarea deșeurilor la nivelul Uniunii Europene, există o mare disciplină. Pentru deșeurile biodegradabile ne aflăm încă într-o fază incipientă și deschisă îmbunătățirilor. Există mari diferențe între diferitele state membre din acest punct de vedere. Ca să vă faceți o idee despre ce vorbim din punct de vedere cantitativ, vorbim despre o treime din deșeurile urbane, de peste 102 milioane tone de deșeuri alimentare și de grădină, așa cum a menționat și președintele, de peste 37 de milioane de tone de deșeuri industriale din industria alimentară și a băuturilor, deșeuri care sunt generate într-un singur an fără o acțiune eficientă, având în vedere că deșeurile biodegradabile pot fi reciclate și transformate și în surse de energie, deci fără așa ceva, riscăm să pierdem o mare ocazie. Întâi de toate, așa cum se spune în directiva cadru privind deșeurile, trebuie să promovăm un set clar de priorități în primul rând, trebuie să promovăm prevenția și toate aspectele sale. Apoi, pe locul 2, posibil reciclarea, pe locul 3, favorizarea recuperării pentru a folosi în scopuri energetice și doar ca ultimă opțiune ar trebui uh, să promovăm uh, depunerea deșeurilor. De fapt, depunerea, depozitarea deșeurilor este soluția cea mai puțin de dorit dat fiind că generează gaze și scurgeri și aceste gazuri, dacă nu sunt neutralizate, contribuie foarte mult la eh, efectul de seră, cu 23% mai mult decât eh, dioxidul de carbon și scurgerile de deșeuri pot să polueze apele și pânza freatică. Prin urmare, cred că ar trebui să ne gândim să valorizăm întâi de toate alte opțiuni, mai ales reciclarea prin intermediul uh, tratării biologice, acel, acea compostare, acel procedeu de compostare și arderea cu incinerarea cu recuperarea ulterioară a energiei. Nu e aici momentul să intrăm în detalii tehnice, dar este clar, mai ales pentru o comisie cum este cea a noastră, Comisia pentru Agricultură, că aceste sisteme pe care le-am menționat garantează protecția mediului, solului, apei, a mediului în totalitatea sa. Având în vedere că în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene există diferențe mari în ceea ce privește utilizarea opțiunilor și cu riscul de a ne confrunta în timp cu um, situații foarte varii și cu consecințe variate, nu doar la nivelul protecției mediului, ci și la nivelul contextului economic și social. Deci, având în vedere toate aceste lucruri, după părerea mea, comisia, noua comisie, trebuie să evalueze în mod corespunzător necesitatea de a stabili niște obiective comune de caracter obligatoriu pentru reciclarea și colectarea diferențiată Trebuie să se individualizeze criterii calitative pentru compost, trebuie să se stabilească niște parametri pentru deșeuri biodegradabile care să fie folosite pe terenuri separate de cele agricole. Acestea sunt, după părerea mea, prioritățile pe care trebuie să ne concentrăm și pentru toate acestea e nevoie să se favorizeze dezvoltarea și utilizarea de noi tehnologii care pot să contribuie la obiectivul de a reduce, reducere cât mai mult posibil a poluarei pentru a ajunge la 20% energie regenerabilă până la 2020. Este de asemenea de dorit să se promoveze printr-o utilizare mai intensă și mai fermă a motivației fiscale, deci să se promoveze sisteme de colectare diferențiată la sursă. Prin urmare și în concluzie, Cartea Verde a Comisiei este o bază adecvată de pornire și de discuție pentru a vedea cum se poate aborda acest subiect foarte interesant al deșeurilor biodegradabile. Și acum ar trebui să ne axăm în mod special pe nevoia de a reduce prin intermediul stabilirii unor obiective comune în cadrul tuturor statelor membre, deci obiective pentru a reduce diferențele existente între statele membre. Există state care folosesc incinerarea într-o mare proporție și care au un nivel ridicat de recuperare de materiale. Mă gândesc la Danemarca, Suedia, Franța și altele, Germania, Austria, care își dezvoltă propriile capacități de compostare și tratament mecanic și biologic, în timp ce alte state, și aici mă refer la noile state membre în mod special, care folosesc pe scară mare depozitarea deșeurilor. Prin urmare, pe aceste subiecte consider că trebuie să ne axăm atenția și această carte verde a Comisiei trebuie să fie analizată din aceste perspective. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru posibila lor contribuție și să nu uite că acestea sunt direcțiile care trebuie urmate. Mulțumim domnului Salvatore Carona și acum am deschis uh, discuția. Domnul Tarabella, Marc Tarabella dorește să intervină. D'abord saluer euh, M. Caron pour sa bonne information. Mulțumesc. În mod clar, dacă vorbim despre uh, colectarea selectivă, situația în anumite țări este uh, mult mai avansată. În unele state se colectează uh, containerele metalice, hârtiile, textilele, sticlele și ce rămâne la pubelă, acolo unde se pune tot, încă mai rămân 80% din deșeuri biologice care pot să fie valorizate. Deci colectăm separat prin containere individuale și putem avea chiar 40 uh, de litri de, pentru deșeuri organice și în ceea ce privește uh, rezidurile, vedem că există uh, o pondere a acestor pubele de 40%, cele care ajung la incinerator și există un uh, mod de a valorifica aceste deșeuri organice. În al doilea rând, aș dori să insist asupra Uh, faptului că ieri am uh, dat peste un reportaj destul de scandalos și anume deșeurile uh, din industria pâinii. Este foarte adevărat că eu n-am trecut prin asta, dar am fost învățat de bunici și de părinți că mâncarea nu se aruncă, pâinea se dă poate păsărilor, dar nu se aruncă la coș. Uh, deci, uh, poate și aceasta este o metodă de a recupera uh, făina, pentru că în unele locuri se face acest lucru, făina este recuperată pentru hrana animală, dar există și aceste deșeuri ale industriei agroalimentare, astfel încât ele să nu mai ajungă la pubelă, să fie valorificate inclusiv pentru animale și uh, chiar uh, uh, pâinea care nu este proaspătă, care este de o zi sau două, să poată fi acceptată. Mulțumesc, domnule Tarabella. În continuare are cuvântul doamna Reimers. Äh, Mulțumesc domnului Carona pentru interesantul raport prezentat astăzi aici. Sunt de acord să purtăm o discuție detaliată cu privire la această temă, mai ales că deja avem legislație în acest domeniu cu referire la acest subiect, ar trebui să fim foarte atenți, să nu mai construim alte obstacole birocratice, ci să comprimăm anumite documente legislative la acest capitol. În spiritul principiului subsidiarității ar trebui să fim foarte atenți, să oferim și suficientă libertate regională uh, când vine vorba de acest raport. De aceea ar fi și foarte, de asemenea ar fi și foarte indicat să stabilim niște criterii despre modul în care um, deșeul biologic și compostul trebuie să arate, trebuie să fie tratat, pentru ca mai apoi să avem uh, la nivelul, uh, la nivelul Uniunii Europene o bază pentru ca, să, spre exemplu, să folosim îngrășământ natural fără a întâmpina probleme în acest domeniu. În continuare, cuvântul doamnei McGuinness. Um, mulțumesc, Îmi cer scuze că am uh, ajuns uh, în timpul uh, discursului de deschidere și mulțumesc domnului Corona, dar Comisia de Petiții a avut o ordine de zi destul de încărcată. În ceea ce privește acest subiect al deșeurilor biologice, dacă ele vor fi folosite ca îngrășăminte, ceea ce este practic scopul și obiectivul reciclării, cred că avem nevoie de controle de calitate stricte asupra produsului, pentru că uneori ceea ce uh, considerăm a fi o practică în regulă poate duce la problemă. A, a doua uh, problemă este irosirea alimentelor și sunt perfect de acord că într-adevăr irosim multe alimente, dar din experiența Uh, irlandeză care a dus la o criză cu contaminarea cu dioxină în urma reciclării alimentelor, cred că ar trebui să fim foarte atenți ce reciclăm și cum și avem nevoie de controle de calitate foarte stricte pentru că uneori nu anticipăm toate problemele și trebuie să fim foarte precauți. Uh, Cred că la nivel practic uh, agricultorii ar dori să existe mai multă coerență în ceea ce privește manipularea uh, deșeurilor biologice și din punctul de vedere al publicului uh, ei ar trebui să înțeleagă că dacă vor reciclare și compostare, există uneori efecte um, secundare neplăcute, dar inevitabile. Și acest lucru trebuie rezolvat la nivelul statelor membre uh, și este important să discutăm și să arătăm publicului care sunt beneficiile aduse pentru sectorul agricol și să analizăm și um, problemele uh, eventuale. Dar uh, susțin ideea de a avea um, suficientă coordonare, pentru că s-ar putea să avem suficiente reguli, dar nu și suficientă coordonare. Mulțumesc! În continuare, domnul Hausling. Äh, Într-adevăr, așa este. Avem standarde foarte diferite în Uniunea Europeană, în diferitele țări ale Uniunii, dar uh, nu ajunge să plecăm de la premisa separării dacă vrem să... Nu este nici de cum o abordare utilă dacă spunem că ajunge să separăm gunoaiele și atât. Dacă vrem să tratăm organ... Uh, gunoaiele Uh, atunci trebuie să vedem cum vom face acest lucru astfel încât să fie, de exemplu, eficient și din punct de vedere energetic, să creăm biogaz. Dar, totodată, să fim foarte atenți și cu metanul emis astfel în atmosferă. Deci, ideea este că pașii prezentați nu sunt foarte consecvenți până la final, ne oprim la sortarea gunoaielor și, la un moment dat, se pierde acest proces. Trebuie de, a, de aceea să închidem acest cerc și să vedem uh, deșeurile care rămân, cum, ce facem cu ele și cum le vom integra în acest proces eficient de uh, tratare a deșeurilor. Pentru că eu cred că prea repede ne uh, ajungem la incinerare fără a ține seama de efectele secundare ale acesteia. Are în continuare cuvântul domnul Gladfelder. Köszönöm szépen a foarte mult. Cred că este indispensabil să rezolvăm această problemă, în special atunci când ne gândim la faptul că există mulți indicatori care arată că în următoarele decenii vom, ne vom confrunta cu crize de alimente și de energie, cel puțin a, posibilitatea există. În primul rând, trebuie să analizăm regulile actuale care există deja și care împiedică uh, uh, regenerarea energiei. Pentru că știu că există foarte mulți agricultori care mi s-au plâns că uh, regulamentele existente înseamnă că nu ei nu pot să folosească hrana deșeurile alimentare pentru drept hrană alimentară. Deci, cred că ar trebui să folosim cât mai bine, practic, toate aceste deșeuri. Dacă le putem folosi, deșeurile alimentare drept hrană animală, atunci este, ar fi inutil să o mai compostăm sau să o incinerăm și tocmai de aceea aș ruga raportorul să analizeze această problemă a regulilor existente în acest moment, care sunt răspunzătoare de asemenea probleme și care sunt superflue și care uh, sunt uh, împotriva. Uh... Mulțumesc. Domnul Oleșnițac, îmi cer scuze dacă nu am pronunțat corect numele dumneavoastră. Dziękuję bardzo. Ja również chcę bardzo podziękować który przedstawił bardzo szczegółowo informacje i obrazowy care a prezentat informații detaliate într-un mod foarte bun. Bineînțeles că avem probleme legate de gestionarea deșeurilor în mai multe țări și raportul uh, ne atrage atenția asupra acestui lucru și n-aș dori să repet argumentele care au fost deja prezentate, dar aș dori să, sublini, să vă atrag atenția asupra educării și informării publicului. Nu doar uh, a celor care produc deșeurile, uh, în ceea ce privește sortarea acestora, pentru că avem aici, cred că am văzut în toate statele membre o oarecare îmbunătățire. Dar dacă vorbim despre gestionarea deșeurilor biologice și a deșeurilor din sectorul uh, agricol, ar merita să ne gândim și la educarea și informarea fermierilor cum ar trebui ei să se ocupe de aceste deșeuri biologice cum ar trebui să le trateze, pentru că cred că în anumite state membre avem probleme serioase în această privință. Am epuizat uh, lista colegilor care s-au înscris uh, la cuvânt. Uh, dați-mi voie să fac și eu un comentariu. Împărtășesc preocupările celor care au atras atenția asupra pericolului de a birocratiza excesiv acest domeniu în continuare, dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Um, mulțumesc mult. Aș dori să îi mulțumesc și domnului Carona pentru prezentarea foarte bună a principalelor puncte de pe Cartea Verde. Această Cartea verde a fost publicată în decembrie în 2008 și de atunci am primit comentarii din partea multor părți interesate. Cartea verde este disponibilă și online, dacă doriți puteți să o accesați. În esență, părțile interesate au exprimat îngrijorări similare în ceea ce privește creșterea prevenirii uh, prevenirii existenței uh, deșeurilor alimentare care ar putea să fie tratate ca fiind deșeuri biologice. De asemenea, s-a pus și problema standardelor diferite care există în acest domeniu. Aș dori să menționez faptul că Comisia a ilustrat un număr de puncte pe care și noi le vom trata în evaluarea următoare de impact. Și anume este vorba despre justificarea um, separării uh, gunoiului și utilizarea mai bună, mai eficientă a uh, deșeurilor organice. Fie uh, se discută despre incinerare, fie despre obținerea compostului și a biogazului. Vom vedea cum anume vom putea obține aceste lucruri mai bine și mai eficient. De asemenea, vom privi și care sunt standarde vedere de aplicare și ce fel de tipuri de compost vor exista pentru a asigura un control strict a acestora. De asemenea, am remarcat și faptul că Comisia pledează pentru utilizarea legislației existente comparativ cu crearea de nouă legislație și, de asemenea, se discută și despre o politică de informare în ceea ce privește deșeurile și modul în care acestea pot fi gestionate. În ceea ce privește acest dosar per ansamblu, țin să spun că acum finalizăm evaluarea de impact și vom privi toate aceste opțiuni menționate. După aceea, sperăm că vom veni cu un răspuns și vom vedea în ce direcție ne îndreptăm uh, și care drum este cel mai bun de urmat. În ceea ce privește instrumentele soft legislative, este posibil să explorăm noi instrumente în acest sens. Consiliul a adoptat deja concluzie cu privire la Cartea Verde în iunie, deci uh, ar fi foarte interesant să vedem care sunt acestea, vom finaliza la începutul 2010 evaluarea de impact, după care lucrurile vor deveni destul de clare, vom vedea care sunt rezultatele acestei consultări cu privire la Cartea Verde și care este drumul de urmat. Vă mulțumesc! Mulțumesc Comisiei și dau în continuare cuvântul raportorului pentru a trage concluziile pe marginea dezbaterii. Această discuție demonstrează faptul că avem de-a face cu un subiect foarte important, relevant și având în vedere remarcile făcute de reprezentantul Comisiei, cred că putem să contribuim și noi în mod semnificativ. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestiile pe care le-au făcut. Fără îndoială am să le iau în considerare în mod adecvat. Mulțumesc! Molto bene. Se non ci sono altre richieste di... Foarte bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, având în vedere că domnul raportor Carona a tras concluziile, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Un alt subiect extrem de relevant pe care îl avem astăzi pe ordinea de zi, informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Comisia de Mediu responsabilă pe fond pentru această procedură legislativă, a decis aplicarea articolului 195.5 din regulament și cere doamnei Sommer, raportor, să prezinte un nou proiect după alegerile europene. Comisia noastră trebuie să se pronunțe din nou cu privire la acest subiect. Raportorul comisiei noastre, domnul Marc Tarabella, a lucrat pe baza avizului adoptat de comisia noastră în februarie 2009 și sugerează, printre altele, noi propuneri, în special cu privire la indicarea regiunii de proveniență a alimentelor. Este un subiect foarte important, așa că am să-i dau de îndată cuvântul domnului Tarabella și vreau să vă reamintesc tuturor că termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 8 decembrie. Deci pentru depunerea amendamentelor 8 decembrie. Adoptarea avizului va fi pe 27 ianuarie 2010. Marta Rabela, ai cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați subliniat și dumneavoastră, am putut să mă bazez pe un raport deja existent care a fost uh, făcut de doamna Corda în martie 2008. Însă, m-am gândit să mă bazez pe acest raport dar și pe raportul elaborat de o serie de colegi care au depus uh, multe amendamente. Am apreciat foarte mult propunerea inițială venită din partea comisiei, dar există acolo un detaliu cu care nu sunt de acord. Dar există multe idei și amendamente care au fost prezentate, care au fost făcute și pe care i-am reluat. Mă refer la cele care vin uh, din partea colegilor PPE, ALDE, Vers și altele. Ca să rezum în șase puncte propunerea mea, în ceea ce privește informațiile obligatorii și săptămâna trecută am avut o întâlnire interesantă la Strasbourg cu diferiți raportori din umbră pentru acest raport, pentru a clarifica niște lucruri. O să vă spun la sfârșit care este concluzia finală. Însă, cum am spus, informațiile obligatorii uh, sunt un subiect foarte interesant cum ați spus și dumneavoastră, dorim să se adauge niște aspecte care să ilustreze regiunea de proveniență. Mă refer la proveniență și nu la origine, fiindcă atunci când vorbim de origine, în vocabularul uh, european, ne referim la ultima transformare a produsului. Asta mă interesează pe mine. Punctul inițial de unde a provenit produsul, unde a fost cultivat sau crescut, dacă este vorba de un produs vegetal sau animal și în cele din urmă sacrificat. De aceea am făcut această diferențiere între origine și proveniență. De ce? Pentru că la nivelul Comisiei de Agricultură cred că putem da dovadă de mai mare sensibilitate față de producători. Sigur, uh, consumatorul este principalul nostru factor de interes. Există producătorii, prelucrătorii uh, și utilizatorii și apoi distribuția. Și după părerea mea, Trebuie să informăm consumatorul despre produse. Toată lumea vorbește despre încălzire climatică, dar nu doar transporturile și industria generează încălzirea climei, ci și agricultura și consumul. Și mi se pare important ca pe viitor consumatorii să fie sensibilizați, să fie conștienți de proveniența produselor pe care le consumă. Deci când mănâncă un măr, să se gândească dacă preferă un măr din regiunea lor sau dintr-o regiune învecinată unui măr care a venit din celălalt uh, colț al globului, având în vedere că acest lucru generează încălzire globală. Deci, trebuie să menționăm uh, zona de proveniență, ingredientul principal, dacă avem, de exemplu, un suc de roșii, uh, sigur există sare, piper, dar ingredientul principal sunt roșiile și trebuie să menționăm proveniența acestora. Apoi, Aș dori să se adauge numele și adresa producătorului. Știu că nu este posibil în, tot, uh, în toate cazurile, dar putem să determinăm acest lucru pentru anumite produse alimentare. Și aici, din nou, e vorba de personalizarea produselor, de respectul producătorilor și mă gândesc din nou la un circuit mai scurt al produselor. Am vorbit despre conținut, indicarea de origine, provenanță, apoi prezentare. Aici um, difer de ceea ce a spus uh, comisia 3 mm este absolut superflu și pentru multe alimente din pachete mici uh, ar fi nevoit să crească, să extindă ambalajul. Și am vorbit aici de deșeuri, vrem să reducem volumul de deșeuri, de aceea nu am dorit să creștem ambalajul. Și atunci, de aceea spun că un milimetru 1 mm pentru produsele mici și uh, 2 mm peste uh, 500 de centimetri pătrați. Deci există un contrast semnificativ. Am achiziționat niște gume de violete care aveau o culoare foarte închisă și uh, informațiile erau printate cu litere negre și era foarte greu să citești. A trebuit să golesc toată punga ca să pot citi. Deci trebuie să existe și un contrast semnificativ negru pe alb. Dacă conținutul este închis, trebuie să scrie cu litere deschise sau invers. În orice caz trebuie să existe un contrast. În ceea ce privește suprafața lină, gândiți-vă la um, cafea sau alune într-un ambalaj vidat. Uh, suprafața nu este deloc uh, fină și atunci este mult mai greu de citit. Lucru foarte interesant din punctul meu de vedere. În ceea ce privește capacitatea de a citi informațiile și ca ele să fie comprehensibile, e informat, trebuie să existe programe de formare la nivel european, um, nu trebuie să scăpăm în vedere și um, accesul la internet, uh, ar putea să existe aparate la punctele de cumpărare din uh, supermarketuri pentru a putea scana și afla care sunt uh, produsele din ambalajul respectiv. Nu este o idee la care mă opun. În ceea ce privește conținutul de aciși grași și trans, Știm cu toții că colesterolul în mare parte este dăunător. Nu vreau să intru în detalii tehnice, dar m-am documentat. Există acești grași saturați și nesaturați și trans, care nu sunt menționați niciodată, dar cel puțin aceștia uh, scad colesterolul bun și cresc colesterolul rău. Și ar fi interesant să indicăm și acest lucru. De asemenea, aș dori să se facă o diferențiere între zaharurile naturale și cele artificiale adăugate, dar de obicei se spune fără zahăr fără zahăr suplimentar sau nu este adăugat zahăr. Știm că cele care sunt adăugate, zaharurile adăugate suplimentar, se transformă în grăsime mult mai ușor, pe când cele naturale nu trebuie să facem o diferențiere între 100 de grame și 100 de mililitri. Consumatorii nu știu adesea care este diferența. Este totuși o mențiune obligatorie această greutate netă. Dacă cumpărăm 200 de grame, știm că este de două ori mai mult decât numărul de calorii pe 100 de grame, adică jumătatea pachetului. Deci sunt favorabil acestei idei pentru că este o măsură complexă, unică, e un lucru care poate fi făcut cu ușurință atunci când vorbim despre greutatea netă a produsului alimentar. În ceea ce privește adăugarea expresiei porție sau unitate, acest lucru este neapărat atunci când produsele alimentare sunt ambalate pe unități. Pare complicat, dar nu este. Pe porție. Mie nu-mi place ideea de porție pe pachete de chipsuri, unde punem 175 uh, de grame pachetul și industria spune, dar porția individuală ideală este de 25 de grame, care are atâția calorii. Fizic nu există în pachet această unitate, această porție și astfel consumatorul este indus în eroare, fiindcă nu poate individualiza. Dacă există pachete mici de chipsuri de 30 de grame într-un pachet mare de chipsuri, se poate face. Sau dacă există um, biscuiți care sunt ambalați pe pachete mici într-un pachet mare, trebuie să spunem numărul de calorii pe porție. Atât pentru 100 de grame, cât și pentru unitatea preambalată, care putem spune porție. Fac o excepție de la regula de unitate sau porție dacă unitatea cântărește mai puțin de 100 de grame și dacă ambalarea se face în unități individualizate egale între ele. Mă gândesc, de exemplu, la pachetele de gumă. 100 de grame de gumă e destul de mult. Nu o să mâncăm 100 de grame, nu o să mestecăm 100 de grame de gumă într-o zi. La gumă, există doar gumă sau acele galete de orez care sunt foarte ușoare. Mărturisesc eu mănânc rar galete de orez, dar au 15 grame și dacă ai un pachet de 3 galete de orez, poți să spui pe galetă sau în acest caz am putea să nu insistăm să punem valoarea pentru 100 de grame, pentru că acea galetă individuală e sub 100 de grame, de fapt întreg pachetul este sub 100 de grame. Oricum e o idee inovatoare, dragi colegi, și cred că ar trebui să acordăm atenție asupra, a, să-i acordăm atenție. Astăzi discutăm acest lucru și în cazul uh, Comisiei ENVI cu doamna Somes în Comisia IMCO, unde n-am putut merge, fiindcă e ultimul raport al zilei ca aici și aici și niciunul dintre aceste două rapoarte ale colegilor mei nu menționează aceste aspecte. De aceea spun că ar fi o idee interesantă. Putem vorbi despre GDM, despre cantitatea proporțională sau în orice caz media uh, conciliată pe zi. Eu n-am fost favorabil, fiindcă nu există un profil profil mediu al consumatorilor. O femeie însărcinată nu consumă la fel de mult cu o persoană în vârstă care are nevoie de mai mult calciu sau un copil de 3 ani, însă într-un fel sau altul ar putea să existe ceva care să ne ajute să înțelegem ce mâncăm și care este cantitatea în comparație cu uh, cantitatea medie consiliată. În ceea ce privește băuturile subalcoolizate, care cred că nu ar trebui să ar trebui să fie um, incluse într-un raport separat. Când știm, când bem alcool, știm că există calorii. Am o excepție, aș vrea să îmi specific puțin definițiile cu privire la aceste alcopops. E vorba de băuturi pe care industria vrea să le vândă tinerilor, cum ar fi limonada și care au conținut ridicat de alcool. De exemplu, o combinație dintre vodka și bacardi, rom să spunem, ca să nu dăm nume de mărci. E vorba de alcool de 7-8 grade, deci chiar mai mult ca bere și este vândută ca un suc, ceea ce este un lucru absolut criminal față de tineri. Nu este deloc corect. Știm că consumul de alcool în rândul tinerilor este o mare problemă și având în vedere că există o mare publicitate care vrea să promoveze aceste băuturi gazoase alcoolice ca suc, ă, trebuie să interzicem acest lucru. Alcopo poate fi definită ca o băutură mixtă compusă din limonadă și alcool. Alcopo pop și sigur de aici sunt uh, excluse vinurile și berile aromatizate care sunt definite într-un regulament special al Consiliului. Deci cred că putem interveni și aici, dar dumneavoastră trebuie să mi spuneți. Și apoi produsele nepreambalate, aici uh, dacă mergeți, de exemplu, la măcelar să cumpărați un antricot, n-are cum să vă spună numărul de calorii, cantitatea de grăsime. Mie îmi place antricotul irlandez, eh, carnea belgiană, de asemenea, îmi place și uh, caloriile variază în funcție de conținutul de grăsimi și așa mai departe. Deci, pentru restaurante și alimentele preambalate, nu putem să cerem acest lucru. Trebuie să ne gândim și la costurile induse de aceste viitor uh, regalament. Și în încheiere, și n-am vorbit în raport acest lucru, fiindcă mă opun în totalitate, este certificarea de către Traffic Lights este un lucru față de care mă opun pentru că Știm că prea multe informații duc până la urmă la anularea oricărui tip de informare a consumatorului. Nu trebuie să inducem consumatorul în eroare, fiindcă aceste lumini, aceste, această structură de semafor uh, putem spune că dacă ceva uh, care are prea puține calorii este de fapt un surogat, de exemplu o brânză cu prea puține calorii e un surogat de brânză, nu o brânză adevărată. Uh, și pe noi ne interesează ca producător, ca consumatorul să mănânce brânză, jambon adevărat, care are mai multă grăsime adevărat, dar e un jambon adevărat, să mănânce mai puțin. Uh, pe Coca Light întotdeauna va fi marcajul verde, laptele integral roșu și așa mai departe. Domnule președinte, nu am să vă răpesc mai mult timp, dar vă stau la dispoziție pentru orice chestiuni, comentarii, mai ales fiindcă putem face modificări. Însă, Raportul anterior a avut foarte multe amendamente, 30 au fost preluate din uh, raportul anterior. Um, n-am vrut să îngreunez prea mult uh, de discuția și să dau naștere la un volum imens de amendamente. Vă mulțumesc! Molto bene, grazie. Foarte bine, mulțumim lui Marc. Subiectul este unul într-adevăr foarte relevant și de aceea e nevoie totuși să existe amendamente. Ne așteptăm la acest lucru. Începem discuția. S-au înscris uh, mulți colegi la cuvânt, așa că vă rog să aveți o intervenție scurtă. Domnul Pacevolski. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo krótko chciałem Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, voiam să îl felicit pe domnul Tarabella pentru acest raport uh, complet și foarte bun și pentru inițiativa sa uh, referitoare la extinderea sferei de aplicare a acestui um, uh, raport. E adevărat că menționarea țării de origine este importantă și pentru consumatori și pentru producători, în special producătorii buni, care sunt în favoarea acestei soluții o soluție care să uh, arate că produsul vine din țara lor. Am o întrebare, că poate nu am citit cu foarte mare atenție acest lucru. Care este situația în ceea ce privește uh, marcarea organismelor modificate genetic? Sunt deja reglementate? Pentru că știu că am discutat foarte mult acest subiect. Și un alt subiect este etichetarea produselor de origine animală în ceea ce privește metoda de sacrificare, uh, în ultimul mandat am fost raportor la un raport referitor la protecția animalelor în timpul sacrificării și acolo am discutat diversele metode de sacrificare și modul în care uh, animalele au fost sacrificate uh, în anumite uh, situații și în care se iau în calcul și uh, aspecte religioase. Mulțumesc! Okay. Mulțumim. Acum domnul Paulsen, dorește să... Doamna Paulson dorește să Jag ska be att få tacka rapportören. Jag tycker... Eu aș dori să profit de ocazie pentru a-i mulțumi uh, raportorului, pentru că cred că intenția textului și uh, ideile pe care le-ați avut sunt foarte bune. Sunt de acord uh, cu ce ați spus în ceea ce privește sistemul semafor. Mie mi se pare că este o invenție absolut idiotă. Uh, n-are nicio logică. Și toată povestea asta cu 100 de grame sau 100 de mililitri este uh, un sistem foarte simplu și nu cred că cetățenii noștri, cetățenii europeni, sunt atât de imbecili încât și nu știu matematică deloc, încât sunt incapabili să adauge sau să, să facă adunare sau împărțire uh, cu unități care implică 100. Uh, în ceea ce privește încrederea consumatorului, într-adevăr, mai avem multă de făcut. Dacă ai un bărbat puternic de 100 de, kilo, de kilograme, are nevoie de 2800 de kilocalorii pe zi doar pentru a-și menține organismul și greutatea. Dacă ai un bărbat de 70 de kilograme, el are nevoie de 1960 de calorii pentru a-și menține greutatea. Deci, din acest exemplu vedeți foarte bine despre ce vorbim și dacă aici adăugăm, dacă ești uh, deputat, nu ai nevoie de atât de multe calorii pentru a te mișca prin clădirea Parlamentului și pentru a-și face treaba, dar dacă ești uh, uh, tâmplar sau ceva de genul ăsta și faci muncă fizică, ai nevoie de mai multe calorii pentru a-ți face meseria și pentru a supraviețui. Deci, cred că este extrem de important să fim extrem de stricți și să respectăm un sistem simplu, o modalitate simplă și comună de a calcula conținutul caloric al uh, alimentelor. Mulțumesc! Grazie, onorevole Paulson. Mulțumesc, doamne Paulson. Acum, doamna Reimer dorește să ia cuvântul. Dragi colegi, în primul rând, aș dori să-l felicit și să-i mulțumesc domnului Taravela pentru raportul său foarte bun. În al doilea rând, aș dori să atrag atenția asupra faptului că este sarcina noastră să ne asigurăm că consumatorii uh, obțin suficiente informații pentru a uh, efectua decizii când fac cumpărături în plină conștiință de cauză, dar trebuie să ne asigurăm totodată că nu încărcăm excesiv pe producători și pe comercianți. De aceea, Um, sunt de acord cu o parte din propunerile din raport, cu o parte nu, pentru că, în opinia mea, birocrația ar fi excesivă din cauza unor idei. Ide uh, în ceea ce privește raportarea la 100 de grame sau 100 de mililitri, sunt de acord cu asta. De asemenea, sunt uh, de acord și ca porțiile standardizate să fie uh, calculate pe bază voluntară. De asemenea, Aș dori ca celelalte idei cu privire la calculele gramajului să, fie, să se renunțe la ele. există informații care ar trebui să nu să fie implicite în ceea ce privește produsele și unele să fie explicite, iarăși cu semaforul. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Tarabela. sunt împotriva acestea și sunt și împotriva uh, reglementărilor naționale uh, specifice cu privire la alte informații ce ar trebui să apară pe produse. Uh, sunt de acord cu domnul Tarabella și pentru, cu în ceea ce privește instruirea uh, producătorilor pentru ca aceștia să poată să folosească aceste informații în mod constructiv. Uh, domnul Tarabella a elaborat acest raport foarte bine și a plasat în centru anumite aspecte extrem de importante, dar există anumite puncte care ar putea să fie foarte dificile pentru uh, Uh, producători în ceea ce privește denumirea sau specificarea originii și a provenienței, cred că este foarte dificil să realizăm acest lucru pentru că producătorul ar putea să fie dezavantajat. Astfel, producătorului este răpit un instrument de marketing foarte util. De aceea consider că originea ar trebui să fie una opțională astfel încât uh, producătorul să aibă o oarecare libertate. Astfel, produsele ar câștiga o... Ar, ar, produsele ar avea de suferit. De aceea eu sunt pentru o denumire de proveniență uh, voluntară și sunt împotriva uneia obligatorii. Care este problema în acest domeniu este și aceea aplicării tehnice. Astăzi avem uh, foarte multe alimente procesate din patru tipuri de ingrediente care de-a lungul procesului se modifică constant. Deci, odată ai o livrare din țara A, odată din domeniul B și așa mai departe, astfel încât la final este foarte dificil să specifici pe ambalaj pe unde a trecut acel produs în timpul procesului de producție. Nu sunt de acord nici cu uh, Uh, interzicerea uh, un idei de alimentație sănătoasă, pentru că acesta este sistemul semaforului întors, cum ar veni. Există persoane care vor să trăiască sănătos, uh, există persoane însă car, cărora le este indiferent acest lucru și au, decizi, au libertatea de a decide în acest sens. Cred că dacă un produs este sănătos sau nu, acest fapt ține de competența comisiei, nu neapărat de competența consumatorului, pentru că acest lucru trebuie decis la nivel mai înalt, mai ales când vine vorba despre acizii grași, acizii grași nesaturați, saturați și așa mai departe. În ceea ce privește fontul, uh, și cu aceasta am o problemă, pentru mine ar fi important să se ține seama de contrastul de pe ambalaj ca și culoare, de lizibilitate și așa mai departe. Dacă avem un ambalaj de o, uh, o 110 de metri pătrați și avem uh, o, un înscris de doar 2 mm, atunci vă dați seama că este absurd. Uh, Uh, la fel, am o problemă și cu alcopops. Sunt, desigur, pentru protecția tinerilor împotriva consumului de alcool, dar cred că etichetarea produselor alimentare nu este locul în care trebuie discutat acest subiect. Despre protecția tinerilor împotriva alcoolului putem să discutăm cu instrumente mult mai utile când vorbim despre instruiri, despre campanii de conștientizare, mai ales uh, la nivelul școlilor, pentru ca astfel să contracarăm acest fenomen al consumului de alcopops uh, de la rădăcină pot să vă spun din propria experiență că și eu în tinerețe am trăit prin astfel de lucruri și uh, dacă am trecut prin astfel de lucruri și țineam seama de, uh, de faptul că o anumită băutură conține alcool sau nu și o alegeam, bineînțeles, pe cea care conținea cel mai mult alcool. Deci poate ca efectul să fie tocmai contrar intențiilor noastre bune. Cred că ar fi o problemă, de aceea să preluăm acest lucru în mod explicit. Vă mulțumesc decisamente non sono lontani. Fără îndoială, aceia nu sunt departe de noi. Albert se acum cuvântul. Îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegului Tarabella pentru prezentarea acestui raport și pentru viziunea decentă pe care a prezentat-o el. Recent ne-a invitat în regiunea sa uh, am fost acolo, am văzut despre ce este vorba, am consumat produsele foarte bune care, chiar dacă nu erau etichetate ca atare, au fost excepționale. În ceea ce privește tipul etichetării, trebuie să discutăm că în termen op, în termen optici. Să zicem că ajungem la o intersecție și vedem că uh, avem șase semafoare care luminează diferit. Vă dați seama că la un moment dat suntem complet derutați. La fel se întâmplă și cu sistemul semaforului în cazul etichetării. Sunt pentru informarea decentă, pentru etichetarea decentă, dar nu sunt de acord cu așa ceva. Încă o remarcă către colegul Brock a spus că pentru cei uh, care au 100 uh, de kilograme trebuie să existe o etichetare specială, să fie produs, mai multe produse marcate cu roșu ca să știe exact ce trebuie să consume. Aș dori de asemenea să mai fac o remarcă, dar acum revenind în termeni serioși, mama mea a împlinit recent 86 de ani și m-a rugat să Uh, vizitez o mătușă din München și să-i duc un cadou. Acea, acea mătușă are deja 94 de ani, dar nu am văzut-o niciodată în viața mea. Vă dați seama, am plecat la München, am sunat la ușa acelei case și a ieșit o femeie, o femeie care arăta de 70 de ani, dar nu, era de fapt mătușa mea aceea de 94 de ani. Și m-a invitat la masă. Uh, în, înainte cu o seară văzusem la televizor, la televizor din Bavaria, cât de rău este să consumi prea multă grăsime, carne grasă și așa mai departe. Ar fi ca și cum ți-ai tăia singur venele. Dar iată că mătușa aceasta mea m-a invitat la masă și foarte frumos mi-a dat o halcă de carne, uh, dar care îi tăiase în prealabil grăsimile. Și atunci mi s-a luminat uh, totul și am zis, aha, deci așa se procedează a, dar ideea este că ceea ce a făcut ea a fost să nu separe a, ă, grăsimea care nu trebuie mâncată, ci a a ă, luat grăsimea ca să o consume, pentru că acea carne searbădă nu, nu era deloc pe gustul ei. Și atunci vă dați seama că am pufnit în râs și mi-am spus că aici ar trebui să o aduc pe acea doctoriță de la televizor ca să facă un atac de cord când vede. Vă mulțumesc! E eh, va bene, ottimo Albert. Foarte bine, Albert Ranes Garcia acum. Ai, gracias, presidente. Hay que felicitar al, al... Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să-l felicităm pe domnul Test pentru această poveste foarte uh, interesantă, dar în ceea ce privește studiul de impact uh, privind etichetarea, Cred că acesta nu s-a făcut încă, dar este foarte important să se realizeze, pentru că uneori nu suntem siguri dacă consumatorul înțelege cu adevărat etichetele. Și s-a făcut o observație clară că atunci când vorbim despre origine și proveniență, cred că uh, exagerăm cererea din partea consumatorilor. Uh, să zicem că facem o comparație între producătorii de alune și cei de biscuiți. Dacă le spui producătorilor că trebuie să scrie originea tuturor uh, alunelor și tuturor ingredientelor din biscuiți, o să fie extrem de dificil, pentru că cineva trebuie să declare uh, originea tuturor ingredientelor și ar trebui să modifice etichetele de pe produse în funcție de locul de unde se aprovizionează. Și cred că ar fi uh, mai uh, simplu și am avea o plus valoare pentru consumator uh, atâta vreme cât nu intrăm în foarte multe detalii, pentru că dacă intrăm în prea multe detalii, producătorul uh, ar trebui să-și cumpere întotdeauna ingredientele de pe aceeași piață. Uh, în ceea ce privește alcopopurile, este foarte adevărat că tinerii care se duc la magazin și văd sticlele cu o, un grad ridicat de alcool o să se repede să le cumpere ca să se îmbete imediat. Dar cum rămâne cu whisky-urile și acuardente și uh, băuturile spiritoase care conțin și mai mult alcool? Pentru că alcopopul este doar un tip de băutură și a fost uh, exclusă uh, pe bună dreptate. N-ar trebui să fie tratată aici. Deci aș îndepărta orice trimitere la acest produs în directivă. Uh, Apoi, în ceea ce privește uh, OMG-urile, dacă nu putem uh, cere pentru o trimitere către o țară terță, n-ar trebui să facem acest lucru măcar pentru producătorii uh, europeni, n-ar trebui să uh, impunem uh, mai multe poveri uh, consumatorilor europeni decât e necesar. Ähm, äh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Tarabella, pentru raport. Cred că arată nu doar care este tendința generală în această comisie, vorbim despre etichetare, da, trebuie să știm ce conține un anumit aliment, dar trebuie să vedem ce facem și cu birocrația, trebuie să postăm și pe aceasta la un nivel redus. Și trebuie toată să ne asigurăm că să vedem, să ținem seama de faptul că consumatorii au nevoie de un anumit grad de informare. Există consumatorul care uh, ține seama de ceea ce conține un produs și există consumatorul care ține seama de gustul unui produs. Vă dați seama că nu sunt consumatori care uh, nu, sunt consumatori care, de fapt, nu vrem să ajungem la situația în care uh, nimeni nu mai mănâncă pentru că îi face plăcere, ci doar pentru că așa este corect sau nu. De aceea mă bucur foarte tare că, că suntem aici ca să ținem seama că, indiferent de etichetare și indiferent de cum uh, vom face acest lucru, detaliat sau nu, avem nevoie și de educarea tinerilor noștri. Trebuie să fim uh, foarte atenți să uh, informăm pe consumator ca să știe ce este sănătos și ce nu este sănătos, pentru ca aceștia să știe că trebuie dată să uh, întreprindă și activități fizice, să fie atenți cu dieta lor, dar totodată să se simtă și bine și să simtă gustul mâncării. Uh, Aș vrea totuși să nu ne îndepărtăm de rezultatul spre care țintim. După cum ați spus și dumneavoastră și cum ați solicitat, trebuie să continuăm cu campania de iluminare a consumatorilor pentru că astfel, eh, pentru că nu putem să semnalizăm mâncarea ca și când ar fi un semafor. Și am, am făcut la fel și cu țigările. Am scris că sunt dăunătoare, dar care a fost rezultatul? În ciuda acestor fapte, fumătorii au rămas fumători și așa mai departe. De aceea, educația trebuie să fie cea corespunzătoare, un aspect pe care eu îl prețuiesc foarte mult. Martin Oșnea, chestia la parte. Martin Oșnea dorește să ia cuvântul acum. În, uh, da, și eu vreau să fiu unul dintre cei care îl felicită pe domnul Tarabela și noi considerăm că acest raport este foarte bun. Din punct de vedere agricol, să zicem, aș dori să menționez câteva aspecte nu mi este foarte uh, drag să fac acest lucru. Sunt, nu sunt de acord cu colega Reimer. Uh, nu mai avem destulă etichetare voluntară, nu este utilă. Tocmai de aceea, acum, dacă vrem să acționăm uh, la nivelul emisiilor de carbon și a reducerii acestora, atunci trebuie să optăm pentru o etichetare pe partea din fața ambalajului, astfel încât consumatorul să recunoască ca atare un produs. Știu că există organizații de lobby care nu vor acest lucru materiile prime, indiferent de unde provin acestea, uh, important este că sunt ieftine, dar nu acesta este scopul pentru care comisia noastră se întrunește și vreau ca în mod explicit acest lucru să fie contracarat. În ceea ce privește produsele nepreambalate, acestea trebuie să fie etichetate la fața locului. Cred că acest lucru ar fi posibil dacă în anumite magazine există liste, este posibil să se facă acest liste, există și exemple, astfel încât uh, să nu fie supraîncărcați producătorii. În al treilea rând, suntem de acord ca agricultorii mici sau micii producători să nu fie încărcați din punct de vedere birocratic, trebuie să se facă excepții în cazul acestora, mai ales dacă comercializarea are loc la nivel regional. Deci nu orice mic producător trebuie să se teamă acum că vor avea de suferit, pentru că ei activează doar la nivel regional. O altă idee ar fi aceea că avem deja o etichetare pentru ouă și uh, avem uh, etichetare uh, Uh, și uh, avem o etichetare de succes în acest domeniu, pentru că, iată, uh, consumatorul optează pentru ouă promite de la găini din libertate, dar vedem că există și ouă care în continuare sunt, provin de la găini ținute la sol, lucru pe care noi nu îl dorim. Deci trebuie să uh, știm și în cazul ingredientelor de unde au provenit ouăle utilizate în producție și ce fel de calitate au acestea. Cred că astfel uh, Uh, vom uh, ajunge și la, păstră, la respectarea drepturilor animalelor. Vă mulțumesc. Michel Danten. Do- Domnul Michel Danten acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului și am două remarci. Nu știu câte persoane din această sală au obiceiul de a citi în mod regulat etichetele atunci când cumpără un produs de la magazin. Sincer vă spun că până acum 15 zile sau 3 săptămâni, când am început să primesc toate aceste informații ca și dumneavoastră, nu făceam acest lucru. Deci de foarte puțin timp am început să citesc etichetele și mi se pare foarte complicat, e greu de citit efectiv și informațiile de pe acele etichete nu sunt ușor de înțeles uh, pentru consumatori. M-am uitat în jurul meu la ceilalți cumpărători ca să văd câți dintre ei citeau etichetele și foarte puțin fac acest lucru. Bun, până la urmă, ce dorim noi să obținem cu această etichetare? Vrem să educăm piața, vrem să le oferim uh, o siguranță cu privire de ce este în uh, ambalaj. Trebuie să diferențiem acest lucru de aspectele legate de sănătatea consumatorilor. Timp de trei ani am uh, fost uh, ales într-un uh, cartier defavorizat, într-un oraș francez, nu contează care. Și această problemă a dezechilibrului alimentar, a proastei alimentații, este una foarte studiată de autoritățile din domeniul social. Am încercat să aducem împreună o serie de uh, reprezentanțe unor familii uh, dezbinate sau familii cu proaste obiceiuri alimentare și cu ajutorul unor specialiști i-am învățat să gătească niște mese echilibrate uh, cu ingrediente foarte simple și um, educatorii, instructorii au observat că foarte repede persoanele din cauza aveau niște copii care erau mai atenți la școală, învățau mai bine și așa mai departe. Deci dacă vrem să acționăm asupra sănătății și echilibrului consumatorului, trebuie să uh, Uh, elaborăm la nivel european acțiuni cu caracter pedagogic, cum a fost cel al distribuirii de fructe în școli. Dar nu trebuie să amestecăm toate lucrurile în același loc și mi se pare păcat că în diferitele rapoarte prezentate de diferite comisii nu se propune pun prea multe lucruri cu privire la eficientizarea etichetelor. În prezent, eu cred că codul de bare pe care îl găsim pe toate produsele ar trebui să ne permită să citim în toate magazinele direct care este compoziția produsului, data de fabricație, uh, ingredientele respectivului produs și așa mai departe acest lucru ar fi mai puțin costisitor pentru societate și pentru companiile producătoare și cei care doresc cu adevărat să obțină acele informații pot folosi codul de bare. Lucru care ar trebui să fie posibil citirea acestui cod de bare atât la domiciliu cât și la magazinul respectiv. Altfel nu putem satisface pe toată lumea. Mulțumesc, Michel. Herbert Hoffman acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorul meu și aș vrea să continui ideea sa. Sunt de aceeași părere. Câteodată plecăm de la prevința că, com- că consumatorii au studii nutriționale. Câteodată așa este, dar de, de cele mai multe ori nu este cazul. Cred că tocmai la nivelul etichetării uh, mai puțină informație aduce mult mai mult este, tocmai este face diferența între etichetarea facultativă și cea obligatorie. Cea obligatorie ar trebui să ofere strictul necesar. Și apoi, dacă producătorii consideră că există anumite informații adiționale care ar putea să fie utile și pentru comercializarea produsului, atunci, evident, aceste date ar trebui să fie admise și controlate, de exemplu, în ceea ce privește uh, proveniența produsului sau dacă sunt conținute OMG-uri în, uh, într-un anumit produs. Toate aceste informații reprezintă lucruri uh, Uh, care vizează doar o, un anumit tip de consumator. Toate aceste date adiționale nu fac altceva decât să împovoreze producătorul din punct de vedere birocratic, pentru că trebuie ca totul să fie controlat. Nu pot să las un producător să eticheteze pur și simplu produsul cum vrea el, fără să nu verific acest lucru ce este foarte important, un lucru pe care l-a spus și colegul Hoisling înainte, pentru micii producători trebuie să se facă excepții, pentru că am spus că mereu căutăm comercializare directă, mai ales la nivel regional. De aceea ar trebui să permitem posibil, să creăm o posibilitate pentru acești uh, producători să-și comercializeze produsele fără o etichetare foarte specifică. Deci trebuie să găsim aceste derogări, să zicem. Aș dori uh, după cum a spus și colega Reimers înainte, să mai menționez un lucru în ceea ce privește semaforul. Raportul prevede să fie introdusă o etichetă pentru uh, alimentele extrem de sănătoase. Dar cred că este un semafor tocmai în sens invers, dacă stăm să ne gândim mai bine. În urmă cu câteva secole, Paracelsus a, spun, a spus că Uh, a vorbit despre puterea otrăvii. Uh, în acest caz este exact invers. Nu putem să spunem că un aliment este extrem de sănătos, pentru că la fel și o sticlă de alcool este sănătoasă, dar în cantitate excesivă nu mai este bună. Deci uh, este absolut uh, stupid să spunem că un aliment este sănătos într-o anumită cantitate sau mai puțin sănătos și așa mai departe. Trebuie să evităm astfel de situații totuși. Bine, molto condivisibili. Da. Suntem de acord, într-adevăr, cu ce a spus doamna McGuinness acum. Mulțumesc, domnule președinte. Remarca referitoare la încercarea de a avea o politică de educare prin etichetarea produselor alimentare nu va funcționa. Trebuie să clarificăm acest lucru. Etichetarea, etichetele pot ajuta într-o mică măsură, dar nu își pot asuma rolul politicilor publice referitoare la o alimentație sănătoasă. Potem clarificați această idee a semaforului. Sper că ideea a dispărut, nimeni nu o sprijină. Există sprijin pentru GDA și am avut o prezentare foarte bună de curând în cadrul Parlamentului pe acest subiect, ceea ce înseamnă că industria deja a răspuns la inițiativele noastre. Există două aspecte Înțeleg că cercetările referitoare la aspectele de, pe care le doresc consumatorii pe etichete nu au fost finalizate și pe baza acestora hotărâm ce va fi pe etichetă. Fie oprim cercetarea dacă nu luăm în considerare concluziile, fie așteptăm răspunsul, dar nu putem uh, alege o altă soluție. Apoi, în ceea ce privește originea produselor, Dificultatea pe care o întâmpinăm în prezent este că uneori producătorii uh, spun, de exemplu, somon afumat irlandez sau somon afumat în Irlanda. Unul dintre ei, un dintre aceste tipuri de somon este irlandez și altul nu, dar consumatorii nu înțeleg care este diferența. Uh, vă felicit, domnule Tarabella, pentru acest raport. Uh, am citit și raportul și amendamentele din Comisia ENVI și sunt cam pe aceleași linii, și anume reducerea birocrației, o bună informare și uh, uh reducerea unor aspecte care se găsesc în propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim doamnei McGuinness, Olenigiac acum. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă alătur celor care l-au felicitat pe raportor și aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra două subiecte. În primul rând, o problemă foarte importantă este cea a mărcii de origine a produselor care a fost folosită. Deci mă refer aici la materia primă, de la ingredientele unui produs. Și aș fi zis că e o idee bună dacă, spre exemplu, pe gemurile produse din, în Europa sau în Italia am putea vedea în mod clar de unde uh, provin uh, căpșunele, spre exemplu, dacă sunt căpșune europene sau dacă, sunt, sau dacă provin din străinătate. Și acest lucru ar trebui să ajute consumatorii atunci când cumpără un produs. Dar apoi consumatorii pot să decide dacă vor uh, căpșune chinezești sau europene și cred că asta este o informație importantă atunci când vorbim despre achiziții conștiente. Și aș, eu aș dori să știu, când sunt la Bruxelles, aș dori să știu dacă atunci când comand moluște, acestea provin din uh, Europa sau sunt importate dintr-o țară îndepărtată din alt colț al lumii. Și nu am niciun fel de siguranță în ceea ce privește uh, originea acestor produse și aceste informații m-ar ajuta să iau o alegere informată. Și v-am dat aceste exemple pentru a vă atrage atenția asupra faptului că aceste informații, acest tip de informații sunt, uh, este important pentru uh, clienții care au posibilitatea să aleagă, deci sunt, uh, au posibilitatea financiară să aleagă. Și în Europa, în Uniunea Europeană, din păcate, avem în continuare oameni care, când se duc la magazin, se uită exclusiv la preț și nu interesează aceste aspecte pe care le-am discutat noi astăzi. Nu interesează să cumpere ceva dacă au cumpărat ceva care are prea multe zaharuri sau prea multe calorii. Mulți consumatori din Europa, aș zice chiar majoritatea, sunt preocupați de faptul că produsul ar putea să nu aibă suficiente calorii sau suficiente vitamine sau zaharuri. Deci, informațiile care în momentul de față sunt incluse în etichetă și pe care le-am discutat, mie mi se pare că mergem în direcția informării suficiente dar a informării celor care au suficienți bani și care deja în momentul de față au posibilitatea să facă alegerea. Dar ce ar trebui să facem astfel încât etichetele și produsele să includă și informații clare care să fie și de interes pentru cei care nu au posibilitățile financiare de a face alegerea corectă. Și atunci ce facem pentru un consumator care are în față două produse aproape identice, cum îl convingem să nu se uite numai la preț, care uneori este cu 5%, 10% sau 2% mai ieftin, ci să se uite prin informațiile de pe etichetă să aleagă un produs care poate este un pic mai scump, dar care provine din Europa și care are o valoare nutrițională mai mare. Cred că acesta ar fi scopul pe care ar trebui să-l avem în vedere. Mulțumesc. Ne la li- Am închis lista intervenienților cu domnul Aniu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mă pun în locul doamnei Smith, care a trebuit să facă o prăjitură pentru un eveniment caritabil. Știm că doamna Smith face prăjituri foarte bune. Problema cu prăjitura este că nu există un ingredient principal, așa că doamna Smith a folosit pentru prăjitură făină. Și acum uh, va trebui să vorbească oare despre pericolele glutenului. A folosit și ouă. Va trebui să spună dacă erau ouă obținute de la găini crescute liber sau în baterii, sau dacă au fost hrănite cu cereale modificate genetic sau nu, a pus și nuci în prăjitură. Trebuie să vorbească de alergii, a, vor, a pus și, prăji, și cireșe, să, trebuie să spună dacă au fost cultivate organic sau nu. Am folosit și zahăr. A fost din trestie sau din sfeclă. Doamna Smith va fi așa de dezamăgită de această uh, birocrație încât va renunța să mai facă prăjitura respectivă. Deci trebuie să abordăm, abordăm lucrurile și la nivelul de bază și să nu împiedicăm oamenii să producă produse bune prin aceste cerințe. Mulțumesc! Sigur, nu trebuie să exagerăm și să uh, băgăm în ceață consumatorul. Trebuie să putem da însă informații corecte și transparente. De aceea dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, directorul general adjunct Paula Testori, care îi dau cuvântul. Domnule președinte, Mulțumesc domnilor deputați că interveniți. vă mulțumesc de comentarii, au fost reținute de către noi și voi încerca să răspund. Am apreciat raportul domnului Tarabela, fiindcă, într-o anumită măsură, ne sprijină propunerea, cel puțin în aspectele relevante. Și am să le menționez aici. Faptul că există o etichetare cu privire la valoarea nutritivă pe partea din față a pachetului, ambalajului, este important pentru noi. Ceea ce numim front pack. Este adevărat că etichetarea este obligatorie și uh, că aceste elemente nu pot să înlocuiască educarea consumatorilor, care trebuie să se desfășoară în paralel. Dar e important să existe pe produse astfel de informații care să permită consumatorilor să facă alegeri mai bune acelor consumatori care pot și doresc să facă aceste alegeri pentru plăcerea și sănătatea lor. Am apreciat foarte mult sprijinul privind indicarea alergenilor, foarte important, fiindcă e vorba de o chestiune legată de sănătatea persoanelor și, de asemenea, chiar dacă raportorul nu poate accepta obligația noastră de 3 mm, este de acord cu noi că trebuie să existe o mai bună lizibilitate a etichetelor. Au fost comentarii aici care au spus că etichetele sunt greu de citit Evident, trebuie să lucrăm la nivelul dimensiunilor sau contractului, dar toate acestea se reduc până la urmă la lizibilitate și uh, Consiliul se străduie să găsească un compromis în acest sens. În ceea ce privește etichetarea produselor alcoolice, propunerea noastră prevede ca toate produsele alcoolice, cu excepția uh, Uh, vinului, berii și băuturilor spiritoase să fie supuse mm, la o etichetare obligatorie a ingredientelor. De exemplu, un suc de fructe trebuie să indice ingredientele și valoarea nutritivă a acestora. Dacă mm, punem și alcool în sucul de fructe, în prezent este scutit de la aceste etichetare. Deci acestea sunt produsele la care ne-am gândit noi pentru a ne asigura că trebuie să respecte aceleași norme cu produc produsele comparabile care sunt obligate să eticheteze ingredientele și valoarea nutritivă. Am reținut toate comentariile referitoare la origine. Este într-adevăr o dorință de a crește informațiile cu privire la origine, mai ales la produsele primare. În propunerea noastră, noi nu am modificat abordarea existentă, și anume originea, indicarea originii trebuie să fie voluntară, dar uh, am încadrat lucrul mai concret deci dacă se indică originea, informația trebuie să fie corectă. Cu privire la origine, colega noastră, doamna Fisher Bowles, a organizat o consultare și lucrează la uh, identificarea produselor agricole primare pentru care este justificat să se introducă etichetare de origine caz cu caz. În ceea ce privește porțiile, o chestiune foarte dezbătută. E adevărat că porția cea mai ușor de înțeles este 100 de ml sau 100 de miligrame, însă noi considerăm că există produse pentru care la nivel european putem avea porții armonizate și când avem porții armonizate, noțiune de porții armonizate la nivel european, va fi mai ușor de înțeles și pentru consumatori consumatori. În ceea ce privește sistemul semaforului, am reținut Propunerea nu se referă la sistemul semaforului, dar recunoaște faptul că în prezent există foarte multe scheme voluntare desfășurate la nivel național. Și vom ajunge la situația în care există atât de multe scheme și atât de multe informații încât uh, consumatorul nu mai înțelege nimic. Și propunerea spune că ar fi bine să consolidăm toate aceste sisteme și să avem o armonizare treptată, graduală Trebuie să vedem care sunt aceste scheme și dacă ele sunt recunoscute la nivel național, trebuie să încercăm să le armonizăm pentru a evita o prea mare confuzie. Acum câteva întrebări la care vreau să răspund. Aș vrea în primul rând să îi spun domnului Adneu că doamna Smith este exclusă din sfera de aplicare a acestei propuneri. De doamna Smith, cred că vorbeați vin, vânzarea locală directă este exclusă din sfera de aplicare a acestei propuneri. Deci aceste uh, acțiuni umanitare nu intră în această sferă de aplicare și doamna Smith poate să continue cu prăjiturile ei micile și întreprinderile mici și mijlocii și micro-întreprinderile au perioade de tranziții foarte lungi, de până la 5 ani și putem prevedea și derogări. Există posibilitatea de a oferi derogări, deci e vorba de o tranziție foarte lungă, fiindcă înțelegem cu ce dificultăți se confruntă aceste companii. În ceea ce privește etichetarea GM, uh, această chestiune este deja reglementată și în propunerea noastră nu facem nicio referire la ea orice produs care conține sau este derivat dintr-un produs modificat genetic trebuie să fie etichetat. Deci la asta nici măcar nu ne referim. În ceea ce privește etichetarea metodelor de sacrificare, deci E vorba de informații relevante din punct de vedere religios. Propunerea noastră nu se referă nici la acest aspect. Am reglementat sacrificarea religioasă și sacrificarea generală cu un regulament adoptat. În ceea ce privește etichetarea, aceasta rămâne facultativă, voluntară. Deci nu ne referim nici la acest domeniu religios sau etic. Cred că am acoperit toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, vom lua în considerare intervențiile dumneavoastră și așteptăm să vedem urmarea acestei dezbateri. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim comisiei, mulțumim doamnei Tesori Gogi și acum am să dau cuvântul domnului Tarabela pentru concluzii. Mulțumesc, dragi colegi, pentru intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc și doamnei Testori Gogi, care a clarificat foarte multe lucruri. Mulțumesc domnului Șecovski, care a intervenit și s-a referit la regulamentele deja existente, referitoare la organisme modificate genetic, la sacrificarea animalelor, la aspectele de etică și religie. Doamna Reimers a, și doamna Erans s-au referit la aceste băuturi alcoolice gazoase, alcopops. E vorba de alcool de 7, 8, 9 grade și acest lucru este deja indicat. Și dat fiindcă sunt vândute ca suc, ca limonadă, trebuie să aibă indicații și cu privire la zahăr, care este în uh, cantitate foarte mare. Alcoolul nu e problema, ci informația cu privire la conținutul caloric și mai ales cu privire la glucide. Proveniența am vorbit deja de multe ori, mă bucur că sunteți de acord, știu că există dificultăți, am spus că în rândul factorilor interesați, industria, distribuitorii, m-am întâlnit cu reprezentanții al acestor grupuri interesate și când am spus vreau să introducem producătorul, mi-au spus, dar domnule deputat, noi lucrăm pe piața globală, cumpărăm un produs azi de aici, mâine de, din China, nu știm de unde. Da, principiul uh, pieței mondiale eu îl înțeles, dar noi îl înțeleg, dar vreau să știu de unde vă cumpărați uh, produsele. Deci nu e vorba de protecționism, ci de trasabilitate și de uh, amprenta uh, de carbon a produsului respectiv și consumatorul va fi conștient din ce în ce mai mult de acest lucru și trebuie să știe că dacă cumpără roșii din Andaluzia, Italia sau Franța, nu e o problemă, deci sunt chiar încurajat și dacă cumpără roșii din Thailanda sau din China, asta nu e o problemă dacă ei așa doresc. Deci cred că trebuie să găsim o soluție în acest sens Există limite, dar cred că miza este suficient de mare ca să ne determine să facem eforturi. În ceea ce privește sistemul semaforului, um, nu menționez acest lucru în raport, pentru că uh, acest lucru este interzis în alte comisii. În IMCO, această poziție este susținută. Și interesant ar fi să discutăm acest sistem în grupurile politice. Cred că în ceea ce privește ingredientul primar, doamna Smith nu are nicio treabă cu anexa 4, este acolo un liniată care spune acest lucru, deci dacă va deveni însă Smith Food Company, atunci într-adevăr va avea o problemă dacă vinde prea multe prăjituri, dacă sunt așa de bune, atunci poate că intră în sfera de aplicare a legii. Ingredientul principal uh, dintr-un aliment cu mai multe componente este acel ingredient care ocupă peste 50% și într-o prăjitură, evident, e mult mai greu să stabilești. Și atunci spunem ingredientul caracteristic, poate migdale, poate nuci, poate mai multe, dar mai departe de asta nu putem merge, fiindcă deja am intrat într-o prea mare birocrație. Trebuie să avem în vedere însă alimentele ambalate care sunt compuse dintr-un aliment principal și dacă este un dacă există mai multe ingrediente principale, îl alegem pe cel care este care dă caracterul acelui produs. Vreau să vă reamintesc doar că în ceea ce privește IMM-urile, doamna Smith nu intră acolo, dar există și un articol care prevede derogări pentru micro sau um, entități artizanale. Amendamentul 15 de la pagina 16, considerentul uh, 49. Aici am menționat sprijinul pentru IMM-uri în perioada de tranziție. Deci să nu confundăm lucrurile, ele nu intră în aceeași categorie cu marile companii transnaționale. Știu că am vorbit prea mult, domnule președinte, îmi cer scuze, vă stau la dispoziție pentru orice amendamente și intervenții și mă bucur să văd deja că acest raport în mare, linii mari, pe aspectele principale se bucură de uh, susținere. Într-adevăr, mă bucur să am un așa succes într-o zi istorică, ziua în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Mă alătur și eu colegilor mei și îl felicit pe domnul Tarabella pentru munca foarte bună făcută.